această procedură de co-indecizie și să găsim o soluție eficientă pentru a face bine în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Tavares. Nicio propunere de respingere și niciun amendament nu a fost uh, depus, deci declar adoptată poziția Consiliului, conform articolului 74 din regulament. Președintele va semna această decizie împreună cu președintele Consiliului în această după-amiază. Trecem la raportul Moreira.